Președinte. Președintele. Andiamo. colegi prendiamo posto. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Reluăm sesiunea. E anuncio Vă anunț rezultatul cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea vicepreședinților. Număr de voturi 699, voturi albe 16, voturi exprimate 663, majoritate absolută 332. Candidații care au obținut majoritatea absolută sunt aleși și sunt următorii. Domnul papa Papadimuli și domnul Colaia. Respectivamente. Respectiv. Respectivamente, l'onorevole respectiv domnul Colaia cu 472 de voturi și domnul Papadimulis cu 401 uh, voturi. Domnul Castald a obținut 284 de voturi, domnul Krasnodevski 261 de voturi, doamna Bizotto 142 de voturi. Felicit, evident, um, colegii care au fost aleși, vicepreședinți. Potrivit articolului 17 alineatul 2 din uh, regulament, uh, ordinea vicepreședinților uh, este determinată de ordinea în care au fost aleși în funcție de numărul de voturi și de vârstă în cazul în care există egalitate. A mai rămas un vicepreședinte de ales. Pentru alegerea vicepreședinților este necesar așadar un al treilea tur de scrutin. Eu vă propun așadar, dacă nu sunt obiecții, să votăm cu vot electronic. Totuși, Trebuie să vă întreb oficial, aveți obiecții față de această propunere? Non vi sono evidentemente obiezioni. Nu sunt obiecții? Posso considerare pot să consider că candidaturile cel de-al doilea tur de scrutin sunt încă valabile? Se non vi sono... Dacă nu ia nimeni cuvântul, atunci candidaturile rămân exact aceleași ca și în cel de-al doilea tur de scrutin. Totuși, trebuie să vă întreb, din motive de transparență, dacă toți deputații din sală au deja cardul de vot. Așadar, presupun că toți cei prezenți pot să voteze cu vot electronic. Prego, prego. Vă rog, stimată colegă. Domnule președinte, cred că am primit uh, informația despre rezultate. Puteți să ne dați 10 minute de pauză pentru toate aranjamentele tehnice. Non lo devono chiedere i presidenti? Eh? eh prego, onorevole. Vă rog, domnule președinte Gianni, aveți cuvântul. Eh, Grupul nostru vă cere totuși să facem un vot uh, cu um, buletinele tipărite ca și pentru celelalte tururi de scrutin. Atunci, propunerea de vot electronic poate să fie supusă la vot. C'è qualcuno che si esprime a favore? Dorește cineva să ia cuvântul pentru procedura cu votul electronic. Dichiarazioni, prego. Nu, vă rog, trebuie să faceți un, un discurs, nu să votați. Qualcuno vuole prendere... Deci cine dorește să ia cuvântul dacă este pentru votul electronic? Prego, onorevole Corbett. Domnul Corbett da, domnule președinte, vă mulțumesc ce ați spus pentru că am economisit mult timp pentru toată lumea cu acest sistem. Avem sistemul, l-am folosit și înainte, funcționează perfect de bine, este și rămâne vot secret și ar corespunde dorinței tuturor de a face cât mai rapid și eficient acest lucru. Allora, mettiamo... Bun, supun la vot propunerea de a face un vot electronic. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Chi e contrario? Cine este împotrivă? Chi si astiene? Cine se abține? Ok? La proposta e accolta. Se adoptă. Però per rispondere Totuși, ca să răspund la solicitarea uh, de a acorda o pauză de 10 minute, acord o pauză de 5 minute, după care facem votul electronic. Vă rog. Mulțumesc. On va commencer. Colegi, colegi. Dragi colegi, reluăm uh, ședința noastră. Vă rog frumos. Quindi le candidature sono sempre quelle, no? Non ci sono i nomi?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 Allora, colleghe e colleghi. Dragi colegi. Prego di prendere posto. Vă rog frumos să vă așezați la locurile dumneavoastră. Prego di prendere posto, colleghe e colleghi. Dragi colegi, vă rog frumos, ocupați-vă